Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, je vais vous demander de prendre euh, place. Nous avons un petit... Doamne și domnilor, v-aș ruga să luați loc. Suntem uh, puțin în întârziere. Avem astăzi o sesiune mm, de mai scurtă durată decât era prevăzut inițial Vom vorbi despre spațiu cu domnul Lorenciș, care e director uh, al Centrului Satelitar din Torrejon. Asta era prevăzut, dar din păcate domnia sa este bolnav, n-a putut să vină astăzi. Așadar, uh, continuăm oricum să abordăm această problematică spațială care e foarte importantă și adesea e dată deoparte, e neglijată. Și totuși e o, uh, un domeniu strategic, esențial și mulțumesc pe invitații noștri că au uh, reușit uh, să vină, deși au fost solicitați de practic ieri pe azi, uh, ca să ne vorbească despre conștientizarea problemei spațiale, nu toată lumea o cunoaște. Dar e un subiect foarte important, deci aș dori să vă informez înainte că sesiunea de astăzi, chiar dacă e de scurtă durată și are loc într-o dimineață de joi, Uh, este foarte importantă pentru subcomisia noastră. Cred că va fi vorba de ultima uh, sesiune a domnului Julien, așezat alături de mine. El este un stâlp al subcomisiei noastre, este secretarul subcomisiei noastre pe probleme de apărare și iată că va ieși la pensie la sfârșitul anului și vreau nu doar să vă informez despre acest lucru, ci și să-mi aduc omagiul față de activitatea domniei sale, că munca lui uh, nu este foarte vizibilă, e o muncă poate foarte grea, dar este indispensabilă pentru lucrările noastre. Și inclusiv în ce privește vizibilitatea lucrărilor noastre, depindem de uh, domnia sa. Uh, noi avem o activitate specifică, și uh, trebuie din nou și doresc să, să, să-l felicit, să-mi aduc omagiu pentru munca pe care a desfășurat-o foarte profesionist, ceea ce să spunem că e normal, dar oricum uh, cu multă convingere, ceea ce e și mai important, pentru că apărarea este un subiect dificil de discutat în Parlament. Statutul nostru de subcomisie este chiar dovada afirmației mele, dar vreau să spun că domnia sa a lucrat cu multă convingere ca să uh, apere interesele subcomisiei noastre, dar și dincolo de acestea, politica și filozofia apărării europene. Voi fi conv- eu sunt convins că, deci, chiar și după ce ne va părăsi, va rămâne foarte activ în acest uh, domeniu. Ia, haideți să-l aplaudăm, vă rog. Je me permettrai, euh, je me permettrai de lui donner la parole. Doamna Jean, îmi permit să-i dau cuvântul Domnia sa va conduce lucrările de astăzi uh, ca să aibă un final de carieră fulminant. Uh, mulțumesc că, uh, pentru că mi-ați permis să fac această introducere. Vă prezint invitații de astăzi. Marco Malacarne, în stânga mea, de la Direcția Generală Enterprise și este director al Departamentului pentru Industria Aerospațială, Maritimă și de Securitate. Apoi doamna Grifoni Winters, ar fi, ar fi trebuit să încep cu uh, doamnele, mă scuzați, da, este din partea, domnia sa reprezintă aici Agenția Spațială Europeană și domnul Frank Asbeck, consilier pe probleme uh, de, spațiale și de securitate de la um, Serviciul de Acțiune Externă al uh, Uniunii europene. E o dimensiune care ne interesează foarte mult. Și uh, în legătură cu programul de supraveghere a situației uh, spațiale, Space Situational Awareness, este un program lansat în 2009. E vorba despre un program foarte ambițios care nu are neapărat de face uh, în mod direct cu lucrările noastre, deși poate totuși are de face mai mult cu aspectul de securitate, pentru că uh, pentru Uniunea Europeană e important să aibă până la urmă o formă de autonomie uh, în ce privește protecția infrastructurilor noastre legate de politica spațială. La sol sau în spațiu, în sateliți, există o serie de uh, chestiuni, problema deșeurilor spațiale, uh, da, poate e o problemă invizibilă, dar este o problemă în creștere. Iată, cu numărul de țări care se lansează în politica spațială, care au sateliți, crește, crește și numărul de deșeurilor spațiale. Și apoi este o întreagă dimensiune de, de securitate, mai ales în ce privește încercarea de a monitoriza activitățile ostile noastre care ar putea fi întreprinse în spațiu de alte puteri. Bine, este un subiect foarte vast, dar uh, sigur că am dorit să revenim asupra motivelor uh, pentru care a fost lansat acest program, organizarea sa, mijloacele practice de care dispune, um, pentru că este sprijinit de număr redus de state, de state membre până acum. Problemele acestea ne interesează foarte mult și uh, Asta am avut de spus în introducere și dau cuvântul domnului Malacarne din partea comisiei. Multe grație, signor Danjon. Mulțumesc, domnule Danjon. E o onoare și o plăcere uh, că pot vorbi de acest subiect într-o, într locație atât de prestigioasă. Un loc atât de prestigios cum e Parlamentul European. Uh, pentru a vă explica care sunt motivele uh, Uh, planului acestuia al uh, uh, Comisiei Europene și anume Space Situational Awareness. Asta e un domeniu foarte vast, după cum ați spus. Include mai multe capitole, dar mă voi concentra pe aspectele deja menționate de domnul Donjon, și anume aceste deșeuri spațiale. Sunt sute de mii de deșeuri în spațiu, uh, mergând de la dimensiuni de câte, cât, câțiva milimetri până la sateliți întregi care au ieșit din funcțiune. Și poate e dificil ca publicul să știe exact ce înseamnă uh, să existe o sute de mii de obiecte în spațiu. Că se poate spune că oricum spațiu e infinit. Dar pe orbita geostaționară această problemă practic nu există. Asta e vorba de 36.000 de kilometri de înălțime. Dar problema este acută în așa numitele orbite joase, unde se situează majoritatea satelitelor de observație a Terei. Ca să vă faceți o idee a ce înseamnă, ă, de fapt, și care e impactul economic al acestei probleme asupra economiei europene, să ne gândim la faptul că, după cum probabil că ați auzit și ă, din presă recent, adesea sateliți, sateliții trebuie să se ă, deplaseze pentru a evita posibile coliziuni. Asta s-a întâmplat acum câteva săptămâni cu uh, stațiunea orbitală internațională. De fiecare dată când un, un satelit trebuie să se deplaseze de pe propria orbită, trebuie să consume o parte a combustibilului cu care se deplasează. Combustibilul sigur că nu e infinit. Așadar, satelitul își scurtează practic propria durată de existență. Um, asta a fost uh, stabilit uh, după studii de experți și asta corespunde și unui impact economic. Deci dacă un satelit are o durată mai scăzută de viață, ca să spun așa, pentru uh, sateliții europeni, impactul economic este între 150.000 și 200.000 de uh, euro De ce dorim să fim activi în acest domeniu? Foarte simplu, pentru că uh, Europa, fie că vorbim de public sau privat, are un mare număr de sateliți comerciali, sateliți de comunicare, de observare, de navigație și, după cum știți, în scurt timp, Uniunea Europeană va avea aproximativ 30 de sateliți, va fi proprietară și operatoare directă acestora. Vorbesc mai ales de constelația Galileo, și de viitoarea constelație GMS. În acest caz există, iată, o responsabilitate directă a Uniunii Europene. Acum, pe scurt, ce încercăm noi să facem la nivel european în acest uh, sector al deșeurilor spațiale? E vorba, practic, de trei categorii de soluții posibile. În primul rând, să înțelegem unde anume sunt uh, aceste deșeuri și unde sunt ele potențial periculoase, deci trebuie să le observăm Asta se întâmplă cu așa numitul sistem Space Surveillance and Tracking, mă rog, supraveghere și identificare spațială. Apoi, și altă acțiune mai putem face? Codul de conduită la nivel internațional. Da, de, la asta se va referi colegul meu, Asbeck. Pentru că, pentru moment, această inițiativă diplomatică e sub răspunderea Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene. Și apoi mai sunt și activități de ordin tehnologic pentru eventual a încerca să mm, identificăm tehnologii prin care să îmbunătățim situația. Aici bănuiesc că la asta se va referi colega de la Agenția Spațială Europeană să ne spună care sunt activitățile tehnologice. Domnia sa e mai uh, competentă. Vorbim aici de activități inclusiv eventual futurist. Dar uh, mă voi referi la această activitate de supraveghere și identificare spațială. Asta înseamnă pe scurt că se utilizează uh, radare situate pe suprafața terestră, orientate spre spațiu, care încearcă să identifice aceste obiecte și să stabilească ce traiectorie au. Asta până la dimensiuni minime de câțiva centimetri. Da, din păcate, obiectele foarte, foarte mici, care totuși sunt potențial periculoase, călătoresc cu viteze de mii de kilometri pe oră, uh, însă capacitățile de observare se duc de, deci merg de la obiecte de doar, câteva, doar de câțiva centimetri până la obiecte macroscopice și uh, orbite de sub 2000 uh, de uh, kilometri de altitudine. Bun, la ora actuală unica țară care dispune de un sistem de supraveghere și monitorizare a uh, deșeurilor spațiale sunt Statele Unite. Uh, și Europa, practic, depinde 100% de informațiile uh, pe care doresc sau nu să ne le furnizeze uh, colegii din Statele Unite, care oricum au interesul de a evita coliziunile. Uh, că acolo ar putea să fie implicat eh, sateliții europeni, dar ar produce un efect în lanț, un efect de avalanșă. Oricum, deci noi depindem de Statele Unite. Eh, în această situație, Comisia Europeană, numele Uniunii Europene, de câțiva ani încoace încearcă să faciliteze coordonarea eh, cu unele state europene și mai ales Franța și Germania, Regatul Unit de altfel, de asemenea, pentru a <coughs> utiliza aceste radare care, dacă sunt bine coordonate, ar putea să aibă o contribuție substanțială la acest sistem internațional de monitorizare condus de Statele Unite. Aici doresc să repet că e vorba de instalații, de infrastructură care actualmente se află sub controlul unor entități de tip militar în statele membre. Deci e vorba de uh, o premieră pentru Comisia Europeană uh, o primă încercare de finanțare indirectă a unor infrastructuri care se află sub control militar. Bun, asta în niciun caz nu înseamnă că Comisia Europeană dorește să întreprindă acțiuni militare, ci doar să facă în așa fel încât să poată obține informații pentru civil, desigur, deci pentru uh, protecția satelitelor, civ- sateliților civili. Ideea e doar de a îmbunătăți activitățile de coordonare între uh, diversele instalații aflate în statele membre și să creăm o interfață bine, poate cu, cu uh, acest centru satelitar european, care o interfață cu autoritățile civile care gestionează sateliții civile europeni. Acum suntem la, la etapa, în etapa explorărilor preliminare, negocierilor preliminare cu autoritățile naționale și sperăm că în următoarele luni și ani să putem uh, avea și rezultate practice. Posibil, dar sigur asta dacă vom avea și resursele necesare pentru a îmbunătăți coordonarea. Mă opresc aici și dau cuvântul colegilor mei. Mulțumesc! Domnul Donjon, mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Grifoni Winter din partea Agenției Spațiale Europene care participă la acest program. Uh, thank you, Mr. Chairman. I hope, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în engleză. Aș dori să mă refer uh, la ceva care completează uh, ceea ce spunea domnul Malacarne, și anume rolul, interesul, motivarea Uh, Agenției uh, Spațiale Europene în acest domeniu, mai ales în uh, domeniul vremii spațiale și a NEO. Pe scurt, am să vă explic despre ce e vorba. Când spunem Space Situational Awareness, vorbim despre protejarea uh, infrastructurilor de la sol de um, amenințările din spațiu. Deșeuri spația, spațiale sunt obiecte făcute de om, uh, sateliți care nu mai sunt utilizați, uh, um, piese uh, de lansatoare, uh, elemente care au intrat în coliziune, uh, lentile de telescop, Um, este vorba de tot felul de obiecte care plutesc în spațiu. După cum spunea și domnul Malacarne, există un catalog al deșeurilor spațiale. Acest catalog conține aproximativ 10.000 de obiecte și noi considerăm că reprezintă de fapt 5% din uh, deșeurile spațiale acestea uh, sunt o amenințare pentru că avem o uh, infrastructură spațială din ce în ce mai mare. Știți că avem aproximativ o mie de sateliți uh, în jurul Pământului. ISA um, controlează șapte mii aproximativ din aceștia. ESA, mă scuzați. Încă un element important pentru noi Știți că suntem uh, implicați în programul spațial internațional împreună cu Rusia și Statele Unite și Japonia. Iar astronauții noștri în Stația Spațială Internațională sunt amenințați de deșeurile spațiale. Numai în 2012 au existat 50 de alerte de deșeuri spațial, spațiale care s-au uh, uh, apropiat de, um, de stația spațială. Um, una dintre ele a fost cea menționată de domnul Malacarne. Într-unul dintre aceste um, incidente, astronauții au trebuit să uh, intre din nou în stația spațială pentru că a existat uh, pericolul ca să existe o coliziune și asta ar fi însemnat o uh, poate chiar o evacuare a Stației Spațiale Internaționale. Deci, um, este un, uh, un domeniu foarte important al uh, acestui program de conștientizare situațională în uh, spațiu. Când vorbim despre vreme spațială, la ce mă refer? Uh, este vorba de amenințările impuse de radiația solară, um, plasmă, um, vânt spațial, uh, câmpuri electromagnetice. <clears throat> La ce ne referim? Ei bine, trăim într-o societate care depinde de echipamente electronice din ce în ce mai mult. Când există evenimente solare majore, cum a fost anul acesta, aceste uh, echipamente uh, pot pur și simplu să înceteze să funcționeze. Uh, întregi rețele electrice uh, pot să, uh, să cadă. Am aflat că au existat chiar probleme cu frecvențele radio. În, în Afganistan au existat astfel de probleme anul acesta. Deci, um, este o altă problemă pe care trebuie să o abordăm. De ce este important asta pentru, um, um, pentru noi? Pentru că vremea spațială și solară are un impact asupra infrastructurii noastre uh, spațiale. În martie anul acesta, satelitul nostru a a captat, a constatat un fenomen uh, și ne-am dat seama că va duce la o furtună geomagnetică. Din fericire, însă, aceasta nu a avut uh, și se știa că nu va avea uh, efecte asupra pământ, la, la nivelul pământului. Um, însă un satelit al nostru, trei sateliți ai noștri, uh, au fost uh, orbiți, să spunem așa, a trebuit să le reconfigurăm uh, sistemul GPS. Este ceva important pentru noi, așadar. Ultimul aspect de, al supravegherii spațiale, important pentru noi, sunt obiectele apropiate de Pământ, Near Earth objects) Este vorba de asteroizi și comete care orbitează în jurul Soarelui Uh, și se apropie de pământ. Uh, este vorba de obiecte care au ca diametru câțiva metri sau câțiva kilometri. Vă dau un exemplu. Există un uh, asteroid care se cheamă Apophysis și care a fost descoperit în 2004 și există o probabilitate de 2% să lovească Pământul în 2029. Chiar și aceste lucruri trebuie să fie uh, observate. ESA a început un program în 2008, se numește programul pregătitor pentru uh, conștientizare situațională spațială pentru a pune baza acestor um, trei aspecte. Um, deșeurile spațiale, um, vremea spațială și obiectele apropiate de Pământ. Acest program uh, are un buget de aproximativ 15 milioane, nu este un program foarte mare, va fi finalizat la finalul anului viitor. În urmă cu o lună am decis să continuăm cu acest program, uh, numim asta perioada a doua, o nouă etapă a programului nostru, de data aceasta în complementaritate cu ceea ce spunea domnul Malacarne, ne vom uh, concentra asupra vremii spațiale și a NEO, uh, acele obiective apropiate de Pământ. Și ne vom concentra asupra uh, problemelor de cercetare și tehnologice. 14 state membre ESA vor participa la asta, Norvegia și Elveția sunt incluse. Statele participante din programul anterior, mai ales Franța și Spania, unele state s-au retras, cum ar fi Franța și Spania. Uh, bugetul va fi în continuare de aproximativ 15 milioane. Aceasta este situația astăzi. Mă voi rezuma la asta. Mulțumesc. Okay. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și o să vorbesc în, uh, în limba engleză, cu permisul dumneavoastră. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o și mai ales uh, numele Serviciului pentru Acțiune Externă. Serviciul nostru a fost uh, implicat în planificarea și în uh, activitățile Comisiei, mai ales în ce privește situația sau conștientizarea dimensiunii spațiale um, deci serviciul nostru a fost implicat pentru că există o dimensiune strategică foarte importantă legată de spațiu și de situația uh, sau conștientizarea dimensiunii spațiale. Și, așa cum au spus colegii mei, economia noastră depinde de spațiu din mai multe puncte de vedere. Fiecare cetățean folosește spațiul într-un mod uh, sau în altul, uh, că navighează pe internet sau folosind alte mijloace de comunicații. Deci, relațiile între state depind uh, de sistemele spațiale de tot felul și cred că este foarte important să subliniem că activitățile și evenimentele din spațiu pot afecta foarte serios relațiile internaționale și stabilitatea internațională, chiar dacă asistăm la evenimente care sunt uh, care pot face obiectul unor uh, interpretări eronate și care să ducă la crize chiar. Și din acest motiv, Uniunea Europeană Bineînțeles că este foarte interesată și în calitate de viitor uh, deținător a infrastructurii spațiale, care reprezintă infrastructuri critice. Deci Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce stă în tot ce stă în putință pentru a contribui la stabilitate, la securitate și la siguranță în, spaniu, în spațiu. Serviciul de supraveghere și de monitorizare din, din spațiu are o dimensiune de securitate, dar și uh, politică. S-a recunoscut acest lucru într-un uh, document întocmit de către Comitetul de Securitate și politică, care a fost uh, uh, înființat în urmă cu un an, promovarea sinergiilor între uh, evoluțiile civile și militare, uh, situația uh, spațială a Uniunii Europene, conștientizarea dimensiunii uh, spațiale, uh, utilizări civile și militare. Acest document sintetizează așteptările pe care statele membre uh, din, uh, le au, uh, deci ca parte la Comitetul Politic și Militar. Bineînțeles că aceste activități de monitorizare și de urmărire ar trebui să monitorizeze um, reîntrarea în orbită a unor sateliți. În urmă cu câteva luni am asistat la un astfel de eveniment neprevăzut având în vedere uh, conștientizarea dimensiunii spațiale și având în vedere și de faptul că depindem de sprijinul uh, uh Statelor Unite și cooperarea între uh, SUA și UE, am primit o avertizare timpurie uh, în legătură cu uh, acel uh, eveniment. Bineînțeles că mai există și un uh, aspect de securitate pentru protecția uh, activelor spațiale europene și naționale, uh, de care s-a vorbit deja. Mai este și problema securității datelor, la care s-a referit un antevorbitor și care uh, face ca uh, uh, să fie necesare sisteme care să trateze adecvat aceste date cu un obiectiv foarte clar, respectiv protecția uh, acestor date confidențiale. Și de asemenea s-a vorbit și de dimensiunea politică la care s-a referit colegul Malacarne. Uniunea Europeană, uh, probabil că știți acest lucru, a propus un cod internațional de conduită pentru activități din, în, uh, ca o măsură de sporire și de consolidare a încrederii care are ca obiectiv în primul rând să își aducă contribuția la reducerea uh, Uh, um, proliferării deșeurilor uh, spațiale, care reprezintă uh, în prezent provocarea cea mai mare pentru operațiunile tehnice din spațiu și de asemenea mai are un obiectiv, respectiv ca părțile semnatare să se angajeze să evite orice tip de orice uh, ingerență ostilă în uh, sistemele uh, spațiale și obiecte spațiale ale altor uh, entități și stabilește un sistem de informare reciprocă în legătură cu activitățile spațiale, inclusiv uh, uh alerte legate de lansări spațiale sau informații în legătură cu evenimente precum Um, interferența cu uh, obiecte spațiale, uh, să zicem uh, pierderea controlului asupra sateliților sau dezmembrarea unui satelit și așa mai departe, care ar putea să reprezinte o interferență cu alte sisteme satelitare. Și monitorizarea spațială ar fi o completare la această declarație politică pe care Uniunea Europeană o promovează și care ar ajuta și ar permite Uniunii Europene și statelor membre ale Uniunii Europene să fie conștiente în ce măsură semnatarii unui astfel de acord sau la uh, semnatarii la alte uh, tratate spațiale sau legi spațiale să uh, activeze cu respectarea acestor acorduri internaționale. Vă mulțumesc. Merci. Mulțumesc. Aș dori să revin acum la un aspect la care s-a referit domnul Malacarne și la care v-ați uh, referit și dumneavoastră, domnule Pec, evoluțiile recente în ce privește coordonarea civilo-militară în acest domeniu, foarte important, ne-ați explicat că materialele care sunt disponibile în prezent la sol, radarele și așa mai departe, sunt active militare în posesie statelor membre, am dori, eh, aș dori să eh, discutăm puțin acest aspect, respectiv cum este organizată coordonarea și schimbul de date. Guvernanța, sigur, e un cuvânt eh, cam pompos, dar cum Comisia reușește să coopereze cu statele membre, cu anumite state membre și cu anumite armate ale statelor membre. E un aspect care mie mi se pare destul de important. O întrebare de amănunt pe care doream. Domnul Galer acum. Ja, vielen Dank äh, für die äh, Darlegungen und äh, Mulțumim foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult, după cum spuneam, pentru intervențiile dumneavoastră. Pentru mine este um, este informație nouă, o parte din ceea ce am auzit astăzi. Este important din punctul nostru, pentru noi să înțelegem uh, din punct de vedere politic, necesitatea de a fi activi în acest domeniu și de, a, și de pe termen lung, uh, a nu fi numai uh, cei care iau la cunoștință de uh, descoperirile pe care le fac Statele Unite. Întrebarea mea se referă odată la finanțare despre ce fel de ordine de mărime vorbim când este vorba de acest sistem de tracking, de urmărire, apoi care este mm, programul care este da, programul prevăzut. Și apoi o altă întrebare. Ideea este numai să descoperim unde există ceva și să existe avertizări sau mai încolo, mai târziu, acest Um, aceste deșeuri ar putea fi adunate pe pământ, uh, nu, numai când ne gândim la cât uh, plastic, la insula de plastic din Pacific, uh, <clears throat> ne gândim că am putea aduna tot acel plastic și să-l transformăm în carburanți, însă ar fi foarte complicat. Deci mă gândesc că dacă pe pământ este atât de dificil, uh, probabil că în spațiu este și mai dificil, dar um, așadar um, pe termen lung se face numai um, se prevede numai crearea să știm ceea ce există în spațiu sau și să curățăm toate aceste deșeuri. Mulțumesc, Ana Gomez. Bun, președinte. Mai întâi eh, vreau să mulțumesc eh, eh, secretarului nostru. Am, voi avea întotdeauna amintiri foarte plăcute în legătură cu rolul său, modul în care ne-a ajutat pe noi parlamentarii îi mulțumesc din nou și uh, îi urez succes pentru viața de după Parlament. Cum aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri și să îi întreb, în primul rând, în legătură cu acest cod de conduită pe care încercăm noi să-l uh, promovăm, cum se uh, potrivește el cu regul, cu regulamentele care deja există în legătură cu spațiu. Cu tratatul acesta pentru spațiu, care este incomplet, dar există, oare noi prin acest cod de conduință, conduită încercăm să-l îmbunătățim? Uh, aș mai întreba cum au reacționat partenerii noștri global la această inițiativă pe un cod de conduită, aliații noștri, americanii, pentru că s-a menționat aici uh, dependența noastră de ei. Na, <laughs> în acest caz e clar, poate mai mult decât în alte domenii, că uh, așa este, dar uh, ce cred și alte puteri, Rusia, China, ce părere Brazilia, India, Oare ei înțeleg importanța acestui cod de conduită, îl acceptă sau se opun? Și aș mai întreba cum anume ne poate Galileo spori capacitatea de a fi autonom în acest domeniu. Cât am, cât am reușit să realizăm deja și aș mai întreba și care este interacțiunea cu uh, monitorizarea spațială și controlul spațial pe care încercăm noi să-l uh, realizăm, cum, este, cum se desfășoară interacțiunea cu securitatea maritimă și securitatea la sol care sunt activități mai vizibile pentru cetățenii noștri. De exemplu, în Portugalia, în această săptămână, a fost un incident cu un uh, avion. Uh, mă rog, uh, provenea din Spania, a intrat în spațiul aerian portughez Mm, probabil conținea droguri, uh, forțele noastre aeriene au urmărit acest avion, dar nu se știe nimic unde a aterizat, ce s-a întâmplat cu el. Uh, și atunci aș întreba care este interacțiunea cu uh, autoritățile de control aerian, mă rog, în general cu forțele armate, cu forțele de apărare. Uh, <coughs> care uh, pot fi uh, de ajutor într-o situație ca aceasta. Ultima întrebare. Există oare uh, active, aș spune, sau uh, moduri în care ne-am putea am putea găsi niște uh, locuri, poziționări care să ne ajute să ne sporim capacitatea. De exemplu, există niște baze în Portugalia, mă rog, uh, în teritoriul portughez, în Azore, în mijlocul Atlanticului. Acolo s-a s-a, pregătit uh, invazia Irakului, este o bază folosită de americani care, mă rog, se retrag acum de acolo și atunci mă întreb dacă aceste baze cu uh, tot uh, potențialul lor, cu dimensiunile lor uh, maritim, spațial, dacă aceste baze n-ar putea fi utilizate de, de Uniunea Europeană, dacă se retrag americanii de acolo. Mulțumesc, domnul zemke Podzieliłbym tę wypowiedź swoją na trzy części. Da, mulțumesc. Aș, m-aș concentra pe trei aspecte. În primul rând, mă alătur tuturor celor care au felicitat și au adus un omagiu șefului secretariatului nostru, care, după cum am aflat, ne părăsește. Uh, un foarte uh, capabil funcționar, un om foarte modest. Doresc să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru Parlamentul European, în, pentru politica de securitate și apărare. Acum uh, două întrebări care au legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi. În primul rând, în legătură cu uh, cele spuse de domnul Galler. O, o întrebare extrem de bună. E o realitate că vor fi din ce în ce mai multe deșeuri în, în spațiu. Sigur că numărul acestora nu va scădea, va, va crește. Așadar, la un moment dat vom ajunge la o masă critică și deșeurile vor, nu vor mai putea fi controlate, dacă nu ne coordonăm. Asta ar putea produce o adevărată catastrofă. Este o chestiune extrem de interesantă. Întrebarea mea e dacă există un mod uh, de a distruge aceste deșeuri sau de a le colecta, nu știu, să le orientăm într-o direcție sau alta, se întreprinde ceva pe tema asta la nivel mondial? Oare americanii fac ceva sau altcineva? Dacă Uniunea Europeană se gândește să facă ceva sau vom participa la o astfel de activitate? La Parlamentul European se știe că au existat anumite dificultăți, există dificultăți cu bugetul uh, pe 2014-2020, vor fi făcute reduceri, dar se presupune că vor crește fondurile pentru cercetare și eu cred că ar fi bine să investim în uh, cercetarea care să ne ajute cu această problemă. Um, o a doua întrebare. Noi uh, primim informații din Statele Unite și în legătură cu sateliții europeni care ar putea fi uh, loviți de un obiect în spațiu, atunci, bun, într-un astfel de caz, cum se întâmplă concret? Cum este transmisă informația? Pe noi ne interesează doar satelitele care sunt proprietate, sateliții, mă scuzați, care sunt uh, proprietatea uh, Uniunii Europene sau a statelor membre. Cum funcționează lucrurile? Pentru că există sateliți <clears throat> care sunt, <clears throat> mă scuzați, proprietatea statelor membre, nu a Uniunii Europene. Ce se întâmplă? Uh, e foarte important într-o, într-un astfel de domeniu să se acționeze rapid. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. Acum, uh, doamna Grifini, uh, cum doriți? Cine dorește să răspundă primul? Dacă pot să-mi permit să vă sugerez să răspundeți și întrebărilor și să aveți un cuvânt de încheiere. Dacă... Mulțumesc, domnule uh, președinte. Să mă ocup eu eventual de aspecte de natură mai tehnică, pentru că mm, alte întrebări se, lea, se leagă mai mult de dimensiunea politică sau de securitate, deci ar putea răspunde colegii mei. Mm, două puncte. În primul rând, s-a pus o întrebare interesantă în legătură cu ceea ce vom face noi cu deșeurile spațiale pentru că numărul lor crește, ele proliferează. <clears throat> Există, într-adevăr, o politică în acest sens, asta s-au referit colegii mei, în încercarea de a controla, de a supraveghea, de a monitoriza, de a identifica uh, locul unde se află aceste deșeuri, dar ne gândim și la viitor. a spus că numărul acestora va crește. Eu spun că nu neapărat în același mod în care pe pământ noi am învățat să ne controlăm propriile deșeuri și n-am făcut-o imediat. Dacă vă amintiți acum 20 de ani, când lumea ieșea la picnic, lăsa toate deșeurile acolo pe iarbă. Nu le aduna în saci, cum face acum. Asta se întâmplă acum în spațiu. Când se dezvoltă uh, noi uh, vehicule spațiale, spațiale mă scuzați, pentru prima oară ne, ne gândim la deșeurile pe care le vor produce aceste uh, echipaje și ce se va întâmpla cu aceste deșeuri. Și am propus, uh, chiar acum o lună de zile, am propus statelor membre un program numit Spațiu Curat. Un program în legătură cu ce facem noi ca să eliminăm aceste deșeuri. Uh, ca um, vehiculele spațiale să se reîntoarcă pe Pământ astfel încât să nu se producă niciun accident, dar să nu se producă nici deșeuri suplimentare pe orbită. Sigur că subiectul e foarte complex și costisitor, pentru că în funcție de ce vehicule se află deja în spațiu, a le aduce pe Pământ, asta costă cât o misiune nouă. Dar, oricum, ne gândim să ne asigurăm că pe viitor, atunci când vom dezvolta uh, uh, noi uh, vehicule spațiale, va exista un control uh, pe durata întregului ciclu de viață, ca să spun așa, și nu se vor produce deșeuri suplimentare. Ne gândim și la reîntoarcerea pe pământ a vehiculelor spațiale care vor ieși din uz și nu e ușorința asta din punct de vedere tehnic. Vă închipuiți că nu putem uh, distruge un uh, deșeu, pentru că prin asta doar se creează încă și mai multe deșeuri mai mici. Și trebuie să găsim un mod de a le colecta sau de a le îndrepta spre o orbită mai sigură. Dar, sigur, noi ne gândim la asemenea activități și mai ales în uh, cadrul acestui uh, program pentru uh, obiecte aflate aproape de Pământ. Dacă vreți, un asteroid este un deșeu uriaș. Deci subiectul este relativ similar. Asta ar fi punctul, asta ar fi punctul principal uh, la care vreau să mă refer și acum uh, las cuvântul colegilor mei. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Hasbeck. Vielen Dank. Äh, ich möchte mich vielleicht... Mulțumesc. În primul rând aș dori să răspund la întrebarea doamnei Gomez referitoare la codul uh, de conduită. Codul de conduită completează sistemul juridic actual, um, tratatele actuale în domeniul spațiului. Codul de conduită nu are uh, intenția de a crea o nouă legislație, un nou temei juridic. Va rămâne o declarație politică, nu va putea fi invocată în justiție, nu va fi obligatorie din punct de vedere juridic, însă va crea un cadru ca declarație politică, un cadru care va îngloba tratatele existente. Există și uh, dorința și, uh, exprimată în acest uh, conduită de a respecta legislația sau tratatele uh, existente. Important este faptul că acest cod de conduită se referă la activități civile, dar și militare și acest lucru este ceva nou Credem că prin această inițiativă vom face un pas înainte, independent de faptul că încercăm să propunem o politică comună referitoare la uh, evitarea în viitor a unor deșeuri spațiale suplimentare. Problema, prima problemă este că trebuie să evităm creșterea deșeului, deșeurilor spațiale în același ritm ca și până acum. Și apoi, și nu va fi așa de simplu, va trebui să ajungem la o reducere. Asta va fi foarte dificil, dar măcar să oprim creșterea cantității acestui, acestor deșeuri spa, spațiale. întrebaseți de poziția altor state. Există trei grupuri, să spunem așa. Avem statele membre ca uh, state care sprijină inițiativele europene, dar avem și o serie de parteneri, parteneri importanti, cum ar fi Statele Unite. Chiar doamna Clinton, în ianuarie acestui an, a salutat inițiativa europeană și a numit-o o bază pentru începerea discuțiilor. Suntem foarte recunoscători pentru acest acest sprijin, dar sunt și alte state precum uh, Japonia sau Australia care ne sprijină. Apoi avem statele care nu fac parte din niciun bloc, care și-au exprimat uh, îngrijorarea referitoare la acest cod de conduită și la discutarea acestuia în afara cadrului ONU. Scopul Uniunii Europene este inițial să discutăm și să ajungem la un acord în afara ONU, pentru că suntem de părere că ar funcționa mai repede, ar fi mai practic și că ar putea, s-ar putea ajunge la un rezultat pozitiv într-o perioadă mult mai scurtă decât ar dura la ONU la ONU întâi ar trebui să, să vedem în care for se discută, se duc negocierile și așa mai departe. Abordarea europeană este una pragmatică, obiectivul fiind să ajungem cât se poate de repede la un acord. De asemenea, uh, alte uh, state care nu fac parte din niciun bloc s-au temut că acest cod a fost uh, redactat, elaborat dintr-o perspectivă europeană uh, sau din perspectiva unor state care sunt foarte dezvoltate în uh, domeniul spațial uh, și că aceste state ar putea să le impună în viitor restricții celorlalte state, restricții de utilizare a, uh, a spațiului. Poziția noastră este că dorim exact opusul, tocmai asta este ideea, uh, să facem ca spațiul să poată fi utilizat și în viitor pentru toate statele, inclusiv cele care până acum nu sunt active în acest domeniu. Apoi avem state precum Rusia și China, care au făcut propuneri proprii la conferința de dezarmare de la uh, Geneva subtitlul uh, Prevenirea uh, plasării armelor în spațiu. Și aceste propuneri au uh, caracterul unui tratat de dezarmare. Aceste state au um, exprimat îngrijorarea că că acest cod de conduită ar putea să submineze această inițiativă a unui tratat de dezarmare. Noi, din nou, suntem de părere că exact opusul este valabil, cele două uh, contribuții, cele două propuneri se completează și în niciun caz nu vrem să subminăm uh, inițiative care uh, ar avea ca scop dezarmarea. Atât aș avea de spus la acest punct. Mă voi opri aici. Merci, Monsieur Malacan. Mulțumesc, acum domnul Malacarne. Mulțumesc, o să încerc să completez și eu răspunsurile și poate să trag și o concluzie. Uh, am văzut că Problema deșeurilor spațiale uh, poate fi uh, contrată cu trei tipuri de acțiune. Să le eliminăm, să le evităm proliferarea și să uh, le identificăm, să le vizualizăm. Pentru eliminare, după cum a spus colega mea, există deja studii Da, e vorba de tehnologie foarte costisitoare, dar ne-ar putea ajuta într-o zi să curățăm măcar anumite zone Uh, foarte uh, în care deșeurile sunt foarte dense, dar asta înseamnă, sigur, să, să trimitem misiuni la, la înălțimea necesară, uh, misiuni mobile, deci destul de costisitoare. Deci pe, pentru asta e o nevoie de o voință nu doar din punct de vedere financiar, cât și politic. Cum să împiedicăm proliferarea deșeurilor? Eh, spre deosebire de pungile de plastic lăsate pe plajă, eh, aceste deșeuri au posibilitatea de a eh, se ciocni între ele și prin asta se creează încă și mai multe deșeuri spațiale. Asta ar putea însemna că se declanșează o reacție în lanț, pentru că nimeni nu știe exact care e limita de concentrare a acestor deșeuri spațiale dincolo de care poate fi posibil o reacție în lanț. Se știe doar că uh, e posibil să uh, aibă loc o asemenea reacție care ar uh, dăuna uh, pur și simplu ar indisponibiliza utilizarea anumitor orbite timp de 10 și zeci de ani. Deci e important să ajungem la un cod de conduită care măcar să înghețe situația, starea actuală. Apoi, sigur că trebuie să vedem ce se întâmplă dintr-o serie de motive uh, ulterioare, de exemplu spionaj satelitar, dar haideți să ne limităm la chestiunea deșeurilor spațiale, care deja e extrem de complexă. Dacă dorim să înțelegem care e situația și cum să acționăm și cu ce resurse economice, atunci trebuie să avem o imagine precisă a situației. Uh, deci, pentru noi e important să avem un sistem <clears throat> care să ne permită în mod destul de independent să avem o astfel de uh, viziune complet independentă. Poate, poate să fim complet independenți, nu cred că vom putea realiza uh, că și Statele Unite au anumite limitări, vă, uh, văd obiecte doar până la o anumită altitudine sau până la o, de anumite dimensiuni. Statele Unite tocmai acum studiază posibilitatea de a-și consolida sistemul, dar nu știu care ar putea fi costul unei atare operațiuni și informațiile oricum cred că sunt strict secrete. Dar se vorbește de resurse uh, care nu stau la dispoziția multor state de pe pământ și oricum uh, nu stau la dispoziția unor uh, companii private. Bun, noi trebuie să utilizăm cât mai mult infrastructurile deja existente în Europa. Asta, după cum spuneam eu, sunt sub control militar. Consiliul Spațial a repetat de multe ori importanța unei astfel de coordonări în Uniunea Europeană și în favoarea acestea și uh, trebuie sigur uh, să fie și uh, implicat acolo conceptul de guvernanță. Asta pentru a obține un serviciu adecvat <clears throat> pentru utilizarea civilă, nu doar militară. Asta e o problemă politică. De aceea, după cum spunea domnul Danjean, Comisia Europeană dialoguează cu autoritățile naționale care controlează utilizarea și operarea acestor infrastructuri. Deci acestea, după cum spuneam, sunt entități militare. Acum, când vorbim cu militarii despre guvernanță, <laughs> pur și simplu militarilor le vine, mă rog, li se ridică părul în cap. <laughs> Ce, ce vreți să spuneți cu guvernanța asta? Bun, mă scuzați că îmi prezint într-un mod caricatural această problemă, dar cam asta e uh, situația actuală la negocieri. Noi dialogăm cu entități militare uh, care sigur că se bucură uh, că vor primi finanțare din partea Uniunii Europene pentru o mai bună coordonare a schimbului de date Acum, fără a intra în detalii, capacitatea de rezoluție a unui astfel de sistem depinde de numărul de radare. Cu cât mai multe radare se instalează și cu cât mai bine sunt puse în contact unul cu altul prin uh, tehnici specifice, cu atât mai mare e capacitatea de a identifica uh, obiecte mici de la mare distanță. Deci asta nu înseamnă doar să avem multe radare și puternice, dar ci, și ele să, funcționează, să funcționeze împreună pentru schimbul de date. Și când se schimbă, se face un schimb de date la nivel militar, totdeauna intervin și considerații de siguranță la nivel național, de suveranitate națională. Deci, guvernanța devine un subiect foarte complex. Deci intrăm aici într-un teritoriu nou pentru uh, Comisia Europeană, deci dialogul cu entități militare. și să studiem cum să finanțăm activitățile acestora ca să există și efecte și beneficii pentru civili. Dar oricum, partenerii de discuții sunt conștienți de dificultăți, dar sunt conștienți și de importanța acestui dialog. Aș încheia cu observație privitoare la infrastructurile noastre spațiale, după cum spunea doamna Gomes, Galileo. Galileo ne-ar spori capacitățile noastre în acest sector? Sau nu? A întrebat doar Gomes. Acum un răspuns rapid ar fi că nu. Eu cred că ne sporește vulnerabilitatea în sensul că satelitele Galileo sunt acolo sus și sunt susceptibile să cadă victime a unei coliziuni. Acum, mă scuz că intru în detalii tehnice, dar ă, sateliții de navigație se află pe o orbită destul <coughs> de, uh, îndepărtată de pământ și într-o zonă deci în care densitatea deșeurilor nu e prea mare. Însă atunci când oricum uh, uh, sunt, pus, uh, sunt puși sateliții pe orbită, trebuie să treacă pe, prin zona de aproximativ 800 de uh, uh, kilometri unde se află cea mai mare concentrare de deșeuri. Uh, Așadar, sateliții europeni ne sporesc vulnerabilitatea și necesitatea ca noi să ne dotăm cu un sistem automat. Acum, sigur că de la acest sateliți, Galileo sau GMS sau, sau sateliți de uh, comunicare, de ei depind capacitatea uh, de supraveghere maritimă sau a aerului a avioanelor care, avioanele care aterizează pe timp de ceață au nevoie de sateliți de poziționare tip GPS sau Galileo ca să poată ateriza, au nevoie de sateliți de comunicare și așa mai departe. Da, și a spus cineva că dacă sateliții ar face grevă, dacă ar intra în grevă măcar pentru o zi, ar fi o adevărată catastrofă. Deci toată această infrastructură spațială pentru noi e strategică. Sigur, la nivel militar, dar și la nivel civil foarte multe activități ale noastre se bazează pe, pe prezența sateliților, dar asta înseamnă vulnerabilitate și deci necesitatea unui sistem de uh, curățare, de vizionare, de monitorizare și de control al proliferării deșeurilor. Deci problema este complexă, dar eu am încredere că putem continua și poate în următoarele luni uh, mă voi putea întoarce în fața noastră să vorbesc despre ce progrese am mai făcut. Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate aceste precizări. Aș mai avea o întrebare care se referă la ce spuneați înainte, mai ales în ce privește relațiile inovatoare până la urmă între comisie și militari. Sunt relații noi pentru noi, dar mi se par cu atât mai interesante. Care este rolul Agenției Europene de Apărare? Pentru că, dacă nu mă înșel, face parte și ea din acest uh, program, poate că ar fi fost bine chiar să-i uh, invităm astăzi, care este rolul pe care îl joacă în contextul pe care ni l-ați prezentat? Este o interfață în relația între, cu militarii și cu statele membre? Joacă rolul de finanțator sau uh, e doar uh, în calitate de observator uh, parte la acest program? I will Aș dori să răspund în limba engleză, astfel încât ca uh, colegii de la Agenția Europeană de Apărare să uh, poată asculta și să intervină dacă fac greșeli. Aș dori să spun că Agenția de Apărare nu face parte la negocieri între Comisie și anumite agenții militare. Uh, agenția uh, mm, de apărare e implicată în anumite proiecte de cercetare care acoperă sau care aspect, uh, acoperă aspecte legate de um, această uh, conștientizare dimensiunii spațiale, deșeuri spațiale, uh, activități conexe și așa mai departe. Sigur că are tot felul de competențe, dar nu există niciun fel de negociere directă între comisie și agenții militare pentru a coordona infrastructura actuală din Europa. Dacă dorește cineva din partea agenției să ia cuvântul sau să aducă pentru a aduce precizări? Nu, bine, mulțumesc. Vă rog, da, Agenția Europeană de Apărare a fost implicată în trecut în uh, uh cerințele uh, utilizatorilor în acest dosar care au fost pregătite din perspectiva civilă, dar și din perspectiva uh, Agenției Europene de Apărare și de aceea uh, Agenția de Apărare și-a adus contribuția, dar aceasta doar în trecut. Mulțumesc pentru precizare, vă mulțumesc pentru uh, această, uh, aceste explicații pe o temă pe care cu siguranță o vom mai dezbate pe care poate că nu am uh, uh, apreciat-o sau nu am, a cărei importanță nu am uh, înțeles-o deocamdată, pentru că nu există o miză concretă a percepției noastre. Avem uh, cumva tendința să uităm acest subiect pentru că se întâmplă undeva sus departe, dar cred că implicațiile, mai ales pe planul securității, sunt foarte importante și trebuie să facă obiectul uh, uh atenției noastre. Vă mulțumesc pentru disponibilitate vom uh, face apel la ea uh, din nou. În orice caz, ne vom mai întâlni pe alte teme. Am vorbit despre sistemul Galileo, despre sistemul de GMS, deci cu siguranță vom mai avea uh, dezbateri de acest tip. Domnul Galer doia să mai spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să mă folosesc de această oportunitate de a mulțumi în numele PPE domnului Julian pentru munca plină de angajament. Veți pleca în misiune și apoi vă veți fi desfășurat car cariera în, în paralel cu uh, cu uh, integrarea și construcția europeană. Mai ales la un subiect ca acesta, cum e securitatea uh, și apărarea, Um, este important să fim activi și este important să existe o voință politică care uh, să fie și acompaniată în mod competent de către administrație. Și ați făcut acest lucru. Întotdeauna am putut să ne adresăm dumneavoastră și nu numai că uh, ați avut o prestanță uh, profesională foarte bună, dar um, ați fost întotdeauna prezent uh, trup și suflet în uh, aceste inițiative. Vă urez mult succes în viitor. Mi-aș dori să putem uh, menține legătura, dar în orice caz vă urez toate cele bune. Mulțumim! Merci, Michael, on s'associe. Mulțumesc și noi ne alăturăm uh, cuvintelor tale. Vreau să precizez două lucruri. În primul rând, uh, să nu vă supărați dacă în aparență nu facem niciun cadou lui Armand astăzi, dar în ianuarie uh, vom face acest lucru la o dată mai bună și într-o zi mai bună, că știți că joia nu este cea mai bună zi pentru a reuni pe toți deputații europeni. Da, vom avea ocazia să facem și o sărbătorire cu coordonatorii, cu membrii biroului, secretariatului, îl vom sărbători. Uh, vom face o petrecere de bun rămas cu toată lumea. Și al doilea lucru pe care vreau să vi-l mai spun este că Sigur, dumneavoastră uh, ieșiți la pensie în sens profesional, dar nu, dar nu în sens militar. Cum a spus Michael, noi să părăsiți instituția noastră într-un moment în care trebuie să mărturisim că Uniunea Europeană nu se află într-o stare prea bună. Dar oricum, ați trecut noastră și prin situații mai grele, deci nu ne abandonați, nu, nu părăsiți nava, nu părăsiți va, vasul. Că asta ar fi în furtună, mă rog, asta ar fi contra, ar merge împotriva convingerilor noastre. Și eu sunt convins că în viața dumneavoastră de după Parlament veți avea și posibilitatea să ne mai uh, trimiteți câte un semnal, câte un mesaj, să vedem ce mai faceți. Că dumneavoastră rămâneți uh, în slujba acestei cauze atât de nobile. Nu pot chiar fără a nu vă da cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De 36 de ani aștept să-mi dați cuvântul. N-am avut această ocazie, nefiind uh, europarlamentar. Aș dori în primul rând să vă spun că sunt uh, profund emoționat de toate dovezile de simpatie care mi-au fost uh, adresate de, din partea subcomisiei noastre. Bineînțeles că mă impresionează, mă tulbură aceste dovezi. Eh, de șapte ani mă ocup de secretariatul acestei subcomisii și grație dumneavoastră și inițiativelor dumneavoastră am trăit eh, momente fabuloase în dezbaterile noastre sau eh, în misiunile pe care le-am efectuat împreună. Mă gândesc, de exemplu, la misiunea din Chad, în Kosovo, în Palestina și altele. Deci uh, am avut o viață profesională fabuloasă, am asistat la construirea acestei politici uh, când a fost înființată, uh, activam la Comisia de Agricultură pe atunci, dar cu mare interes am urmărit tot ce s-a întâmplat, crearea organelor politico-militare, primele misiuni în cadrul politicii de, europene de apărare și de securitate și de 2000, din 2005 încoace am avut șansa să mă pot ocupa de secretari secretariatul acestei subcomisii și pentru mine a fost, în cariera mea profesională, cu siguranță una dintre perioadele cele mai interesante, cele mai fascinante. Și mai ales faptul că am asistat la construirea acestei uh, uh politici, cărămidă cu cărămidă și noi, la nivelul nostru modern, am venit fiecare cu pietricica lui ca, pentru ca totul să funcționeze, aș dori să mulțumesc colegilor din, de la secretariat care m-au ajutat în misiunea mea de-a lungul uh, acestor ani, care m-au uh, sprijinit, care m-au și suportat. Aș dori să mulțumesc și colegilor de la Comisia Europeană, de la Consiliu și de la Serviciul European de Acțiune Externă, fără de care misiunea mea ar fi fost uh, practic imposibilă. Aș dori să le spun că m-au ajutat foarte mult să organizez reuniunile Uh, și aș dori să le mulțumesc, le sunt foarte recunoscător Iată, în 31 decembrie cariera mea i-a sfârșit. O liniștesc pe doamna Gomes. E o viață și după Parlamentul European, viața continuă, merge înainte și în calitate de cetățean voi continua să urmăresc tot ce se întâmplă uh, în Uniunea noastră europeană, care este casa noastră comună. Mă voi gândi la dumneavoastră în timpul alegerilor europene din 2014 Celor care se prezintă din nou la alegerile urez deja uh, succes și aș dori uh, să vă urez Crăciun fericit, sărbători fericite și un an minunat 2013 dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Mulțumim, Armand, mulțumesc că uh, ne-ați amintit că și noi am putea să ieșim la pensie mai repede decât uh, <laughs> ne-am dori. Acestea, asta e viața în politică. Aș dori să vă spun că am fi dorit să vă facem un cadou simbolic am fi dorit să vă uh, oferim uh, o prezență totală a Comisiei de Apărare. Din păcate, uh, împrejurările politice și instituționale nu au permis, dar lupta continuă și știu că uh, ați participat la această bătălie. Mulțumesc pentru tot ce ați făcut, mulțumesc încă o dată, mulțumesc pentru angajamentul care a depășit activitatea subcomisiei noastre și nu cred că e o coincidență uh, pe unii surprinde poate că ați trecut de la, așa cum ați spus, de la Comisia de Agricultură la Subcomisia de Apărare, însă cred că uh, în ciuda celor pe care le-am putea bănui, uh, avem de face cu o coerență uh, evidentă, pentru că sunt convins că părinții fondatori ai Uniunii Europene și ai comunităților europene, când au lansat politica agricolă comună, uh, au văzut-o ca pe o mare provocare și sunt convins că s-au confruntat cu același tip de comentarii și de uh, reacții sceptice ca în uh, domeniul apărării. Deci nu era o politică garantată uh, în sine, părea puțin ciudată, uh, erau uh, domenii uh, care țineau de suveranitatea statul, statelor, domenii strategice foarte, foarte importante, nu cred că exagerez când spun acest lucru și sunt convins că uh, foarte multe ironii și sarcasm s-au făcut auzite când s-a Uh, lansat această politică. Dacă ne uităm retrospectiv și ne dăm seama la ce a dus această politică, autonomia agricolă și alimentară, pacea pe continentul nostru până la urmă, cred că, iată, avem puncte de convergență cu provocările pe care noi trebuie să le uh, confruntăm pentru a construi politica de apărare comună. Și cred că convingerile de atunci a fost foarte utile pentru lucrările în cadrul uh, subcomisiei de apărare. Deci, mulțumim pentru angajament Felicitări pentru longevitatea profesională, cu totul remarcabilă și încă o dată sărbători fericite și uh, uh la mulți ani vă așteptăm întotdeauna când doriți să ne vizitați.